Mesdames, Messieurs, mes chers... Domnilor și domnilor, stimați colegi, se deschide ședința noastră de lucru. Ați văzut proiectul de ordine de zi pentru ședința noastră din această după amiază. Dacă nu aveți observații, se consideră adoptat. Votăm la ora 16.30 și spun asta atât pentru uh, cei prezenți și în ceea ce privește cei absenți, mă bizui pe uh, administratorii de grup uh, pentru a face ceea ce trebuie, astfel încât să avem quorumul necesar pentru a putea vota. Vă propun acum să adăugăm nu un punct pe ordinea de zi, ci un subiect pe care trebuie să-l, ar trebui să-l ridicăm la punctul 4. Este vorba de proiectul de buget rectificativ pe 2013 pentru aderarea Croației. Document depus acum câteva zile de Comisia Europeană și noi avem un cuvânt de spus uh, în cadrul dialogului tripartit iar raportorul nostru pe acest subiect pentru anul 2013, dacă este aici, ne-ar putea face o scurtă ă, trecere în revistă și să ă, ne dea și avizul său. Apoi, în ceea ce privește ă, punctul cu privire la clădiri, Monica Holmeier, raportorul nostru permanent, nu este aici. Ea a spus că nu poate să vină astăzi la ședință și i-a dat și a însărceat-o pe doamna Uh, Berzovata, care uh, care nu aparține grupului său, dar cu care a colaborat, uh, să prezinte în locul său acest subiect. Nici Susana nu este aici, dar îndată ce va sosi, îi putem da cuvântul. În ceea ce privește comunicările președintelui, le aveți pe Cobunius. Și haideți să începem imediat cu Bugetul 2014 să facem um, o prezentare a acestui dosar și dau cuvântul lui Anne Jensen. Domnule președinte, săptămâna trecută am uh, discutat Uh, despre rezultatul uh, dialogului tripartit cu celelalte instituții. Iar uh, de atunci pot să vă spun că am înaintat progres în ceea ce privește discuțiile cu privire la datele, la etapele și planificarea trilogului din iulie. Acest lucru uh, a apărut și în uh, Cobu News. Uh, vreau să vă spun că la ora actuală mă întâlnesc cu uh, celelalte comisii specializate pentru a face un schimb de păreri și uh, a afla care este părerea lor cu privire la evoluțiile discuțiilor bugetare. Mă surprinde faptul că toate comisiile au o idee destul de clară în ceea ce privește uh, atât uh, greutățile cu care ne confruntăm, și anume că nu avem cadru juridic și nu avem uh, cadru financiar multianual, cât și uh, faptul că la ora actuală se desfășoară lucrări în toate comisiile în ceea ce privește baza legislativă și mă, mă surprinde Uh, faptul că fiecare comisie are o idee foarte clară în ceea ce privește direcția în care dorește să se îndrepte bugetul. Nu mă tem, uh, deci, că Parlamentul European nu ar putea să-și prezinte o poziție asupra bugetului, chiar dacă ne confruntăm, iată, cu împrejurări destul de ciudate. Nu avem încă data finală de la Comisia Europeană în ceea ce privește prezentarea bugetului. Uh, s-a vorbit despre jumătatea lunii mai, în egală măsură s-a vehiculat și ideea finelui lunii mai. Cred că finalul lunii ar fi opțiunea preferată de comisie. Cred că dacă așa ar sa lucrurile, într-adevăr, programul va fi încărcat pentru, pentru comisiile specializate și pentru comisia noastră în ceea ce privește uh, stabilirea unui mandat uh, de negociere pentru luna iulie, dar se poate acest lucru și așa uh, se spune și în acest document. Pe data de 19 iunie vom avea un schimb de păreri pe baza unui proiect de raport, ceea ce înseamnă că nu mai avem decât 3 săptămâni la dispoziție pentru a redacta acest document. Dacă e vorba de finele lunii mai, atunci uh, Termenul va fi 21 iunie și comisiile specializate vor avea și ele un termen limită pentru elaborarea vizelor. Iar uh, mai apoi vom avea și termenul pentru depunerea amendamentelor pe 21 iunie și uh, votul va avea loc pe 27 pentru a putea să ajungem cu votul în plenară în luna iunie. Deci, cum spuneam, programul este extrem de încărcat cu termene foarte strânse și bănuiesc că acest lucru înseamnă că trebuie să Lucrăm foarte mult în limba engleză. Din păcate nu ne putem uh, permite să avem uh, toate traducerile la timp, fiindcă dacă am mai uh, um, face și traducerile, ne-am putea respecta programul, dar așa ne putem consulta mai bine și ne putem pregăti pentru trilogul din luna iulie, pentru a vedea dacă putem să ajungem la o poziție Uh, folositoare care să dea oarecare însemnătate trilogului. Mulțumesc. Iată tot ce vreau să vă spun astăzi. Mulțumesc. Mulțumesc, An. Compte tenu du retard qu'a pris le Conseil européen dans l'examen du projet de... Consiliul European are întârziere în examinarea um, cadrului financiar multianual și negocierile vor începe doar acum. și Comisia Europeană nu știe pe ce bază să-și pre- pregătească proiectul de buget pentru 2014. Sigur că va trebui să fie conform plafonului fixat pe categorii pentru viitorul cadru financiar multianual. Săptămâna trecută deja deci, am avut un schimb de vederi pe chestiunea asta. dar având ca referință cât mai mult posibil propunerile inițiale făcute de comisie în cadrul proiectului său de CFM, dar între timp Consiliul European a luat o poziție diferită în ce privește cifrele, în primul rând pe categorii, și eu am uh, indicat cu ocazia dialogului de săptămâna trecută și în mod oficios, mai apoi comisarul Lewandowski, că e răspunderea Comisiei Europene să stabilească cifrele în conformitate cu nevoile, cu posibilitățile tehnice de consum de credit și cu posibilitatea politică de a ajunge la un acord. Sigur, e în primul rând responsabilitatea Comisiei Europene și am insistat uh, pentru că Comisia să aibă un calendar care să permită fiecare din uh, mă rog, fiecare, fiecare autorități bugetare să aibă timpul de a lucra la proiect și la momentul oportun, pentru ca și comisiile noastre legislative să ne poată propune amendamente pe care com- Comisia de Bugete să le poată depune și vota și ca grupurile politice să aibă suficient timp între Comisia de Bugete și plenară ca să poată lucra și să facă și presiune politică în același timp. cum a spus An, comisia de lucru, în ipoteza cea mai probabilă, și anume adoptarea de către colegiu în ultima săptămână lunii mai, ar fi ziua de miercuri, când de obicei se întrunește comisia, ar fi miercuri 29 luna aceea, am prevăzut în 30 o reuniune a comisiei noastre toată ziua și dacă această dată e confirmată vom vedea dacă nu putem să facem uh, uh, o modificare cu, să ținem mai repede cu o jumătate de zi reuniunea noastră, astfel încât conform tradiției la care eu țin foarte mult, comisarul pentru buget să vină să-și uh, prezinte în primul și în primul rând în fața Comisiei pentru Bugete poziția colegiului înainte de a o înfățișa presei. Acum, în paralel, Comisia Europeană a adoptat bugetul rectificativ 2013. Ratificari, ratificările uh, înaintează la ritmul prevăzut și probabil că nu va fi nicio dificultate ca data de intrare în vigoare a, uh, de 1 iulie tratatului să fie respectată. Uh, acum avem numărătoarea inversă și acum Trebuie să facem tot ce putem pentru ca bugetul rectificativ să fie adoptat la timp, pentru ca programele uh, europene să se aplice. Și apoi astăzi am uh, aflat că mâine Comisia Europeană va, își va prezenta proiectul de buget rectificativ numărul 2 care probabil că va putea permite Uniunii să se bucure de credite de plată suplimentare, atât pentru a onora angajamentele pe 2012, care încă nu au fost onorate, și, cât și pentru a face față nevoilor de plăți 2013, așa cum pot fi ele prevăzute la ora actuală. În ce privește acest proiect de buget rectificativ 2013, Giovanni are cuvântul. Grazie, președinte. Così come dicevi... Mulțumesc, domnule președinte. După cum spuneați, Proiectul uh, de buget rectificativ numărul 1 a fost adoptat de Comisie pe 18 martie și scopul ar fi cel de a figura în bugetul 2013 sumele necesare în ce privește credite de angajament și de plată pentru a acoperi cheltuielile uh, referitoare la aderarea Croației ca al 28-lea stat membru, începând cu 1 iulie 2013. Cadrul financiar multianual pentru 2014-2020 deja prevede sumele necesare pentru a acoperi cota Croației pe următorii șapte ani. În ce privește 2013, se reține uh, ca fiind necesară modificarea bugetului pentru a acoperi cheltuielile pentru ultimele șase luni ale anului în curs. Paralel cu proiectul de buget rectificativ numărul 1 2013, Comisia a prezentat o, o, o propunere de revizuire a actualului cadru financiar multianual pentru a-l modifica, uh, ținând cont de cheltuielile rezultate din uh, negocierile de aderare, um, conform uh, celor prevăzute de articolul 29 al acordului interinstituțional. Proiectul de buget rectificativ prevede o mărire de mai mult de 600 de angajamente și mai mult de 300 milioane de euro în ce privește plățile. Aceste sume sunt pe linie cu ce prevede tratatul de aderare și acoperă doar uh, uh, cheltuielile operative, operative, dat fiind că costurile administrative, deci cele privitoare la rubrica 5, și în bilanțul 2013, deja incluse în bugetul 2013 și am declarat deja că nu vom prevedea nicio modificare a bugetului pentru a ține cont de aderarea Croației primul trialog din acest an, care s-a desfășurat în 29 martie, am prezentat Consiliului împreună cu delegația care reprezenta Parlamentul evidentă natură tehnică și nu politică a acestui buget rectificativ. Practic, deși există previ, previziunea de revizuire a plafanelor pentru cadrul financiar plurianual pentru 2013, având în vedere aplicarea ceea ce prevede tratatul de aderare și real, asta înseamnă realizarea obiectivelor de extindere ale Uniunii Europene, eu am cerut ca acest buget rectificativ să fie tratat ca doar o variație de natură tehnică. Nu se încadrează în dezbaterea politică privitoare la succesivele bugete rectificative necesare pentru a ne ocupa de problema restului de plată pe 2012, care, după cum a spus președintele în alocuțiunea sa introductivă, ar trebui să însemne că mâine se va adopta proiectul numărul 2 de către Colegiul de Comisari. Deci, împreună cu delegația la trialog, noi am spus că pentru Parlamentul European singura posibilitate de plată în acest buget rectificativ e cea de a recurge la um, resurse noi și suplimentare, evitând așadar în orice ipoteză o uh, redesfășurare. În ce privește calendarul de examinare a bugetului rectificativ numărul 1, am cerut Consiliului să scurteze procedura de adoptare și să nu mai aștepte cele 8 săptămâni prevăzute pentru consultarea parlamentului Naționale pentru a putea adopta foarte rapid și în timp util pentru 1 iulie 2013 acest buget, dată de la care Croația va deveni uh, cu dreptul de pline stat membru. Consiliul a declarat că își va începe reflexiile. Sigur că noi ne așteptăm la opoziția Consiliului și vom proceda în consecință. Consiliul decidese de aspettare le 8 săptămâni. Dacă Consiliul va decide totuși să aștepte cele 8 săptămâni, noi vom avea un calendar accelerat și am putea prevedea un vot pe 7 mai, vot indicativ, înainte de a se fi pronunțat Consiliul sau pentru 16-30 mai după votul în Consiliu, astfel putând aproba în ambele cazuri uh, proiectul la plenara din iunie. E unica procedură pe care ne permitem în situația actuală pentru a avea la timp uh, adoptarea acestui proiect de buget înaintea aderării formale a Croației la Uniunea Europeană. Proiectul de raport ar putea fi prezentat pe 24-25 aprilie cu un termen pentru amendamente, mă rog, care să fie conform date alese pentru votul în comisie. Cam asta ar fi lucrurile, dar uh, aș dori să subliniez încă o dată că e vorba de un buget rectificativ de natură strict tehnică. pentru a acoperi și previziunile de uh, angajamente și plăți și noul cadru financiar multianual la noua, pentru noua situație de după aderarea Croației. Cum spuneam și la început, pentru acest proiect de buget rectificativ și exclusiv, care are exclusiv natură tehnică, eu cred că doar ipoteza unor noi resurse poate fi luată în considerare de către Parlament. Merci, Giovanni. Mulțumim și acum Salvador. A cerut cuvântul. Y es la pregunta que le quiero hacer a, a Giovanni. Vamos a imaginarnos. Am o întrebare către Giovanni. Ne putem imagina cum decurg negocierile la Consiliu și care este ipoteza Consiliului cu privire la uh, redesfășurări și nerevizuirea plafonelor. În acest caz, noi, cei de la Parlament, am trebuit să optăm pentru o soluție intermediară fiindcă nu știu exact care va fi reacția celor de la Consiliu. Până la urmă, discutăm despre... Nu discutăm despre uh, bugetul special rectificativ. Noi, ca prioritate politică și ca singură opțiune posibilă, trebuie să ne gândim la modul în care putem finanța uh, Um, aderarea Croației prin resurse proprii. Și nu știu ce marjă de negociere avem la Consiliu, după cum spune și raportorul, pentru noi e o chestiune pur tehnică. Deci nu trebuie să facă obiectul vreunei negocieri. Oricum. Oricare va fi reacția Consiliului față de proiectul rectificativ pentru Croația, putem să o luăm de bună și uh, pentru celelalte reacții care nu vizează Croația și sunt dincolo de Croația. Giovanni? Mulțumim, Giovanni. Mulțumesc. Abordarea de la trialog și anume prezentarea acestui buget ca fiind un buget rectificativ de natură tehnică legat de tratatul de aderare pentru a ține cont, desigur, de natura bugetului rectificativ, mie personal mi se pare foarte importantă. Trebuie să spun că în exercițiul bugetar 2013, în care creditele de plată știm cu toții că nu sunt suficiente pentru a acoperi angajamentele și plățile uh, prevăzute, a se gândi cineva să utilizeze instrumentul de realocare pentru a acoperi necesitatea Legat de aderarea unui nou stat membru îmi pare dificil de luat în considerare. De aceea cred că în Consiliu trebuie să fie o puternică voință politică și pentru că sigur că nu vorbim de cifre foarte mari în ce privește plățile. Era vorba de o sumă de ordinul a 374 milioane de euro pentru plăți să ne gândim la o, un redeployment pentru un act care are o valență tehnică în urma unei uh, puternice alegeri de natură politică și anume extinderea. Nu cred că mai e nimic de discutat pe tema asta și sunt ferm convins că Consiliul trebuie să se orienteze uh, asupra utilizarea de resurse proaspete noi, inclusiv pentru că dacă punem în sub semnul întrebării sau dacă ar, te, ar fi să se pornească o discuție în legătură cu deployment-ul la Consiliu, nu vreau să mă gândesc la care ar putea fi considerentele de acolo în legătură cu bugetul rectificativ pe care mâine Comisia probabil că îl va adopta și vom vedea în următoarele săptămâni și în următoarele luni ce se va întâmpla, care va fi, sunt convins, un proiect de buget nu mult superior. Da, mulțumesc. Mulțumim, domnule raportor. Am în fața ochilor dispozițiile acordului uh, actualmente în uh, vigoare, alineatul 29, dacă noi state membre aderă la Uniunea Europeană în perioada acoperită de cadrul financiar, Parlamentul European și Consiliul, ca urmare a unei propuneri din partea Comisiei, conform punctului 3, împreună vor ajusta cadrul financiar pentru a ține cont de cerințele de cheltuiel rezultate din, rezultat, uh, din negocierile de aderare. Am încheiat citatul, deci e clar pentru un cititor normal e clar, pentru un ministru de, a bugetului nu e așa de clar. Așadar, cu siguranță vor avea o discuție între ei. Propunerea Comisiei Europene mi se pare destul de rezonabilă și spune că cheltuielile administrative, cu ele ne descurcăm, dar pentru cheltuielile operaționale e normal în litera și spiritul acestui linia 29 să ajustăm plafoanele. Vom vedea, dar oricum aș fi surprins ca Consiliul să facă nazuri, pentru că efectul ar fi, de fapt, întârzierea ajungerii la un acord și sigur că n-ar fi nici un semn de bun venit față de nou nostru membru, Croația, când se vede modul în care Consiliul a tratat Republica Cipru, da, orice e posibil când e vorba de a impune ceva micilor țări din Uniunea Europeană, dar vom vedea. Bun, mulțumim domnului raportor. Acum, mâine, comisarul Lewandowski m-a informat în mod oficial că Comisia va adopta bugetul rectificativ numărul 2 într-un spirit pe care președintele Comisiei Europene îl rezumă prin formula Big Bang. Comisarul Lewandowski era gata să vină în fața coordonatorilor mâine după amiază, însă mă rog, am vorbit cu el la începutul după amiază și am mulțumit de disponibilitatea sa, dar din motive practice uh, nu ne-a părut a fi o soluție comodă. Așadar, am convenit cu domnia sa că vom organiza o reuniune extraordinară a Comisiei pentru Bugete, luni seara, în, urmă, în viitoarea sesiune de la Strasbourg, pentru a permite comisarului să vină și să ne prezinte în, să ne prezinte în detaliu acest Big Bang și să permită, desigur, și raportorilor și fiecare dintre noi să adresăm întrebări Comisiei Europene. Orice fel de întrebări pe care le vom considera oportune legătura între soluționarea problemelor de plăți 2013 și negocierea uh, CFM-ului 2014-2020 a fost stabilită clar în rezoluția pe care am adoptat-o cu mare majoritate pe 13 martie și noi ne dorim să facem tot ce depinde de noi ca să facem așa încât să nu există întârzieri în calendar în examinarea acestor propuneri. Cam asta ar fi. În ce privește executarea 2013, execuția 2013-2014, dacă nu mai are nimic, eh, nimeni nimic de adăugat, eh, foarte bine, mulțumim eh, raportorului sau raportorilor și acum, în ce privește cadrul financiar multianual, nu mai, n-ar mai fi nimic de adăugat, acum mă adresez raportorului, raportorilor, ei văd că nu vor să ia cuvântul, nici eu, nimeni nu cere cuvântul, foarte bine, mă rog, am vorbit atât de mult despre asta încât din când în când mai putem lua și o pauză. Acum, dat fiind că doamna Borzobohata a sosit, înțeleg, doamnă, că Monica Holmeier va însărcinat să uh, vă ocupați dumneavoastră de punctul ei, punctul 14. Deci uh, aveți cuvântul, doamnă. Děkuji za slovo, pane předsedo. Uh, chtěla bych se vyjádřit k projektu. Mulțumesc foarte mult că îmi dați cuvântul, domnule președinte. Vreau să vorbesc în numele doamnei Holmeier despre acest proiect. M-a rugat să prezint uh, avizul în ceea ce privește Centrul de Traducere pentru Uniunea Europeană. La ora actuală sunt închiriate două clădiri la Luxemburg, dar pe viitor toți uh, angajații trebuie să se afle într-o singură clădire, într-o clădire uh, care a fost renovată. S-a întâmplat asta pentru a cere chirie mai scumpă. Situația este însă una nefericită și am decis așadar să reziliem contractul de închiriere. Pe 15 aprilie vom lua o decizie. E vorba de 1,68 de milioane. Asta este chiria pe an e mai mare decât acum, uh, dar centrul a fost rugat să-și reducă costurile. E vorba de costuri de mutare. Până la urmă am reușit. Deci vom uh, încerca să continuăm contractul. Uh, am, am economisit câțiva bani. Iarăși am obținut și un acord în ceea ce privește chiria zero pe două luni. Luxemburgul este proprietarul clădirii și a cerut 240 de mii de euro pe an chirie. Și așa putem să facem economii. La centru se financiar și știm cu toții ce delicat e asta și ce probleme pune, după cum a spus uh, dânsa și cum a spus toți. Ținând cont de dificultăți și de întârziere de la AFCO, am putea să uh, alocăm mai mult timp pentru elaborarea amendamentelor și la raportarea noastră pentru a găsi soluții de compromis. Deci, termenul pentru depunerea amendamentelor pentru raportul INGE e 29 aprilie la uh, amiază. Foarte bine. Mulțumim raportoarei. Și cu asta vă propun să trecem la punctul 7, și anume raportul colegului Darden. Am văzut că e în sală, nu-l văd însă... Da, da, ba da, e, e foarte la stânga astăzi, ce obține așezat foarte la stânga. Deci e vorba de mobilizarea Fondului de Ajustare la Globalizare, FEG, în favoarea Austriei. E un proiect uh, austriac, Austria Tabac. Domnul raportor are cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Pe scurt, în ce privește sectorul uh, tutunului, e vorba de 270 de lucrători uh, dați afară, concediați, care pot fi ajutați. E vorba de o sumă de aproximativ 40 de milioane de euro solicitată de către Austria din acest fond și acoperă diferite acțiuni care au fost întreprinse sau care sunt propuse și după cum puteți vedea, eu am depus câteva amendamente care practic reflectă scrisoarea Comisiei EMPL către Comisia pentru Bugete și spre informarea noastră la ultima reuniune a Comisiei de Ocupare am hotărât uh, un mandat de trialog în legătură cu reforma, reformarea dispozitivului uh, din, uh, în materie a fondului de ajustare la globalizare. Iată câteva elemente, câteva informații în legătură cu această cerere pe care noi o susținem. Merci bien. Y a-t-il des remarques? Mulțumim. Cineva dorește să ia cuvântul? Nu? Bun, deci în ce privește acest dosar, se va vota pe 26 martie, adică peste câteva minute. La fel și pentru punctul uh, următor de pe de zi, punctul de fapt, a punctul anterior, că eu m-am ocupat de punctul 7, pentru că punctul 6 la care ajungem acum uh, e al doamnei Vertman, care încă nu venise, iată, încă n-a sosit, uh, dacă, domnul Darden, dacă nu cumva domnul Darden are un mandat din partea doamnei Vertman pentru a ne ocupa și de punctul 6, fondul, mobilizarea același fond în favoarea Italiei, dar vă rog, dacă altcineva dorește să ia cuvântul, dacă nu domnul Darden, da, e vorba de uh, 856 de lucrători din Italia, unei firme Agile SRL, e o sumă cam de același ordin, 3,7 uh, milioane de euro. Și atunci ar trebui mobilizat fondul pe ajustarea la globalizare pentru a ajuta acești oameni. Mulțumesc, președintele. Foarte bine. Deci avem încă două cazuri care ne arată interesul acestui fond, în ciuda lungimii procedurilor, dar știți că e un subiect uh, în legătură cu care pozițiile diferă foarte mult între Consiliul European și Parlament la negocierea următorului cadru financiar multianual. Voilà. Bien, mes chers collègues. Bun, foarte bine, dragi colegi. Foarte bine, am lucrat foarte bine. Pentru că văd că ne-am ocupat de multe subiecte sau oricum toate cele care figurau înaintea voturilor. Și acum mă adresez șefilor de grupuri și întreb dacă putem trece direct la vot. Acum. Că se prevedea votul la 16.30. Dar vă propun să începem imediat. Da, dacă sunteți de acord. Mă rog, nu, haideți, se cere o pauză de 5 minute. Foarte bine. Oare în 5 minute avem timpul să ne ocupăm și de altceva? Da, de fapt nu mai avem nimic pe ordinea de zi. Bun, deci întrerupem 5 minute până să-și găsească și Salvador cartela de vot. Bien, mes chers collègues. Bine, dragi colegi, toată lumea are cartela de vot. Inclusiv președintele. Vom să începem prin uh, votarea uh, raportului colegului nostru Torvalds, proiectul ITER. Deci are toată lumea lista de vot. Mi se spune că Dana Jensen îl locuiește pe domnul Torvalds. Tout le monde a sa carte de vote. Alors, à l'article 2, il y a un amendement. Articolul 2, avem un amendament numărul 7 al raportorului cu amendament oral pe care îl aveți în fața ochilor this maximum amount shall have no impact on other projects financed from the Union's budget and shall be financed through additional resources above the ceilings as appropriate. Qui est pour? Deci, cine este pentru? Împotrivă? Două persoane abțineri. Niciuna se adoptă. Bun. Amendamentul 8 al raportorului. Cine pentru? împotriva, hmm, trei persoane abțineri. Mulțumesc, se adoptă 9 raportului. Cine pentru? Împotrivă. O persoană. Abțineri se adoptă. 11. Mai mulți membri ai PP sunt autorii. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Nimeni. Abțineri se adoptă. În unanimitate. Bun. Considerentul 1, nou, al raportului. Putem, uh, întreb dacă putem să votăm amendamentele 1, 2, 3 în bloc. Se pare că nu. Bine, atunci 1. Cine pentru? Împotrivă. Verzi. Abțineri. U, o abținere. Se adoptă. 2. Cine pentru? Împotrivă abțineri nimeni se adoptă. 3. Identic cu 10. Cine pentru? Mă rog, nu identic, ci compatibil, spune președintele. Mulțumesc pentru precizare. Deci 3. Al raportului. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă 10, care e compatibil, după cum am auzit. Cine e pentru? Împotrivă? Verzi. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4 al raportorului cu vot uh, separat, prima parte, over and above the MFF ceilings. Cine pentru? Împotrivă? O persoană. Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, restul amendamentului, adică cine pentru? Împotrivă? Verzi și GUE. Abțineri? Se adoptă. 5 și 6 ale raportorului împreună. Nu, nu se poate. Bine, atunci cine cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă 6. cine pentru? Împotrivă. Verzi. Abțineri se adoptă. Votul final, vot electronic. S-a deschis votul. Vă rog, cu cartela. Foarte bine a votat toată lumea. 29 de cartele, 29 de votanți, 26 de voturi pentru, 2 împotrivă, o abținere. Felicitări raportorului și lui Anies în care îl locuiește. Bun, și acum votăm uh, raportul doamnei Vertman. Agile, nu firma Agile din Italia. Bun. Așadar, amendamentele 1 și 2 împreună. Nu, se pare că nu. Raportorul are aviz negativ. Bun, amendamentul 1 al, al socialiștilor. Ave... Nu, nu, nu, nu, mă scuzați, spune președintele. Raportorul are aviz pozitiv. Cine pentru? Împreună, împotriva, mă scuzați, abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Acum raportorul se opune. Cine pentru? Nu le. Împotriva. 8 voturi. Foarte interesant. GUE și conservatorii împreună. Deci stânga și dreapta. Bun. Deci se adoptă. Amendamentul 3 și 4. Putem împreună să le spunem la vot foarte bine. Raportorii pentru. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 5. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 6. Ați văzut că e amendament oral al raportorului. To the expenses of workers with dependent persons, children, elderly or disabled persons, to take care of these persons, to allow the workers participating in the program to reconcile trainings, etc. Qui est pour? Așadar, cine e pentru? Împotrivă. O persoană, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 al socialiștilor. Raportorul este pentru. Cine e pentru? Împotrivă. O persoană abțineri se adoptă. Amendamentul 8, același lucru, dar raportorul împotrivă. Cine pentru? Împotrivă. 4, 5, 6, 7. Aceeași minoritate, dar nu e de blocare. Deci abține, deci amendamentul se adoptă de asemenea. Bun, votul final. Raportul doamnei Wertmann. Bun, între timp am devenit 32, am votat toată lumea, votul Totul s-a închis, 30 pentru, 2 voturi împotrivă, 0 abțineri, fericită de noi, Wertmann. Așa, acum vine raportul domnului Darden. Așadar, uh, Austria, firma Austria Tabac. Amendamentul, uh, ia să vedem câte avem, avem o serie de amendamente, 5 amendamente cu aceiași autori. Raportorul este pentru. Mi se spune că amendamentul 3 n-a fost supus la vot pentru că e acoperit de alineatul 5. Asta spune raportorul că putem să nu supunem la vot amendamentul 3. Foarte bine. Bun. Deci putem vota amendamente 2, 4, 5 și 6 împreună. Foarte bine. Cine e pentru? Împotrivă. 1, 2 persoane. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7 al liberalilor. Raportorul se opune. cine pentru? Împotrivă. Le vote est clos. Se spune... Am închis votul. 16 la 14 cu două abțineri. Se adoptă. Amendamentele se poate 8 și 9 împreună? Da, foarte bine. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele 10 și 11 împreună. Da? Bun, raportorul se opune. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. La considerent avem un amendament 1 al liberalilor. Raportorul se opune. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se... Se adoptă. Vot final electronic. Ouvert. Nous sommes 34. Si on fait durer les votes. Votul s-a deschis. Euh, le vote est clos. Votul s-a închis. 28 de voturi pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri. Deci se adoptă. A. Bun, ajungem la raportul Vaughan, Derek Vaughan. Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane. Vous avez votre liste. Amendement 28 de Dominique Riquet. Le rapporteur est pour. Qui est... Amendamentul 28, raportul este pentru, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 29 la via, raportul este pentru, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30. Socialiștilor, raportul este pentru, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 al GUE. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Toți ceilalți abțineri se respinge. 32 al domnului Vertman. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Mulți abțineri se respinge. 33 al același raportor. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 34. Socialiștilor. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 35 a fost retras. 36. Domnul Cotini și Darden, raportorul este pentru. Cine este pentru? Atât? Împotrivă. Abțineri? Socialiștii au fost depășiți. Se respinge. 37. Devine caduct, da, caduc dacă 33 se adoptă. Am adoptat 33, deci este caduc. Compromisul amare. Shall be not less in real terms that the previous allocation for the European Food Aid Programme. C'est une petite indication pour le MFF. Indicație pentru cadrul financiar multianual. Cine este pentru? Împotrivă. Regatul Unit. Abțineri? Bun. Se adoptă. Asta înseamnă că ajungem la 45. Mă scuzați, spune domnul președinte, a fost retras, deci ajunge la 46, domnul Kozlovski. Raportul este pentru, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 47, socialiștilor, raportul este pentru, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 48, Patra Neveș. Ce țări exotice avem în Uniunea Europeană. Trei părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri? Se adoptă. A doua parte. In competition with other programs in the same sector and which... Raportor est contre. Qui est pour? Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Verzi. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A treia parte, care înseamnă ceva, chiar dacă am, nu s-a votat a doua parte. Qui est pour? Le rapporteur est pour. Qui est pour? Este pentru. Raportul este pentru. Împotrivă. Domnule Morganti. Cine se abține? Se adoptă. Amendament Amendamentul 49 al domnului Koslovski. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4 al raportorului este acoperit de amendamentul 50. 51 de la GUE. În mod surprinzător, raportul este pentru în mod neobișnuit. Este pentru. Cine este pentru? Cine este împotrivă? 1, 2, 3, 4. Abțineri. Se adoptă. 52 al domnului Koslovski. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53 este caduc, fiindcă am adoptat 33. 54 al domnului Trautmann. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Nimeni? Abțineri? Se adoptă. 55. Kozlovski. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 56. Domnule Trautman. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 5 și 58 sunt identice. Da? Așa e? Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? 3 împotriva abțineri se adoptă. 57 a fost retras. Mă rog, era și caduc. 60 al lui Dominic Riche. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. 2, 3, 4. Abțineri se adoptă. 61 este, deci, caduc. Inclusiv amendamentul oral. Da, fiindcă amendamentul oral cerea eliminarea unui cuvânt din amendamentul care este caduc. Deci 0 ori 0 egal 0. 61 devine 0. Amendamentul 6 este și el caduc, 59 a fost retras, 62 caduc. Iată, am scăpat de multe amendamente, dar avem după aceea 7, 64 și 65 care sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. 1, 2, 3, 4. Bine ai venit, Martin. Abțineri? Se adoptă. 63 a fost retras. 66 și 67 sunt identice. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 68. Cotiș, dar de raportor este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Opt al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 70 este caduc. Și 69. 71, 72, 73 pot să votez în bloc? Nu, ce păcat. 71. Berez și Darden. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Avem o majoritate ostilă. 72. Cotinii Darden. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 73. Aceeași raportor. Cine, raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 74-75 au fost retrase. 9 și 76 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Avem o majoritate de dreapta la aceste amendamente. 77-78 au fost retrase, 79 Kozlovski, raportul este pentru, cine este pentru, împotrivă, 1, 2, 3, 4, abțineri, se adoptă. 80 se re... a fost retras. 81, Beres Darden. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Majoritatea de dreapta, deci se respinge. Mai apoi, la considerente. Amendamentul 10, Cotinii Darden. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. pp nu spune nimic. Abțineri. Raportorul a votat, pp nu mă a votat pentru, dar foarte discret. Mă rog, discret, discret, dar contează până la urmă. Se adoptă 13. Tevaș Verez și Darden. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. 1, 2, 3, 4, 5. Abțineri se adoptă. 12 de la GUE. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. 1, 2, 3. Abțineri se adoptă. 11. Este caduc. 14, 15 sunt identice. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 16 Beres și, ba- și Darden, raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. 2 sunt împotrivă. Abțineri se adoptă. 17 este deci caduc. 18 al doamnei Dominic Riche. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. 1, 2, 3, 4. Abțineri. Se adoptă. 19 este caduc, 20 a fost retras, 21 este acoperit deja. Se pare că este și el caduc. Asta se întâmplă și asta este soarta lui Derek Bogan, care a dispărut și el. Amendamentul 1 al raportorului este caduc. Amendamentul 2 al raportorului, raportorului va fi votat acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 22 este caduc. 23, Cotini și Darten. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 24. Berez Darden. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25 și 26. Darden și cotini De această dată, iată, au depus același amendament, dar nu împreună. Deci joacă tenis când împreună, când separat. Cine este pentru împotrivă? Se adoptă. 27 lui Riche. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Unul singur. Doi. Două persoane. Abțineri. Se adoptă. Haideți să votăm electronic uh, uh, întregul document. Le vote est clos. Nous sommes de plus... Se închide votul și iată devenim din ce în ce mai numeroși. S-a terminat siesta. Se închide votul. Angelica a sosit și ea. 37. Iată, a votat, a introdus cartela de vot. Nu știm însă cum a votat. Este vot public, nu? Da, da. 33 pentru, 4 împotrivă, 0 abțineri. Felicitări raportorului nostru. Alors, euh, il reste des virements. Eh oui, eh oui, il y a des virements. Mai, uh, mai rămâne. Giovanni a... Rămâne să ia cuvântul Giovanni. La section 3. Secțiunea 3. Voilà. Euh, C'est les deux virements qui correspondent uh, cele două uh, transferuri care corespund programului de ajustare la globalizare. Propun să le votăm în bloc. Euh, ça me fait fumer. Ça me fait fumer. bon. alors, alors, il faut savoir ce qu'on vote d'abord. Bun, haideți să știm, haide, haide să vedem ce votăm. Deci întâi votăm uh, agile SRL. Deci cine este pentru să ajutăm această firmă? Împotrivă? Abțineri? Foarte bine. În al doilea rând, Austria Tabac. Tabac, dar asta nu înseamnă că încurajăm uh, fumatul, ci să-i ajutăm pe muncitori. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Foarte bine. Se adoptă, deși unii se abțin, dar asta este pe linie cu programele pe care le-am adoptat. Mai este un transfer? Nu. Bun. Nu mai este niciun punct pe ordinea de zi, așadar am încheiat pe ziua de astăzi și vă mulțumesc.